Państwa. Doamnelor și domnilor, Doamnelor și domnilor, aș dori să vă rog să vă ocupați locurile. Myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze raz. Cred că putem să începem. Am dorit să începem acum audierea comună Agri, Envi și ITRE. Din partea celor trei comisii pe care tocmai le-am menționat, aș dori să vă urez bun venit și urăm bun venit în primul rând din partea Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, Doamna Mia Petra Natri va prezida a doua sesiune a audierii noastre de astăzi și de asemenea eu urez bun venit și domnului Pavel Poc din partea Comisiei pentru Mediu și Siguran Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. Bun venit și dumneavoastră! Așa cum știți, există o strategie UE pentru silvicultură care își dorește să stabilească un cadru pentru chestiunile de silvicultură din Uniunea Europeană, astfel încât să promovăm o gestionare completă și coerentă a gestionării pădurilor, în care să fie acoperite beneficiile pădurilor și să se adreseze întregului lanț de valori. Parlamentul European, în aprilie 2015 a adoptat o rezoluție cu privire la strategia forestieră. În această strategie se subliniază importanța gestionării durabile a pădurilor și, de asemenea, și rolul economic, social și de mediu al acestora. De asemenea, și rolul industrial. Există o nevoie de a asigura o mai bună coordonare între aceste politici sectoriale, care sunt direct sau indirect legate de silvicultură. În septembrie 2015, Comisia Europeană a publicat un plan multianual de implementare, care este un instrument pentru a pune în aplicare această strategie. Acolo s-a identificat o listă specifică cu acțiuni pentru perioada 2015-2020 apoi urmează să se facă o revizuire în anul 2018. Cred că acesta este momentul potrivit pentru a evalua progresul care s-a obținut în implementarea strategiei, mai ales că avem de-a face cu noi provocări, de exemplu cele din contextul cadrului pentru climă și energie 2030, economia circulară, bioeconomia, cercetarea, inovarea și, de asemenea, și munca continuată cu privire la viitorul politicii agricole comune, care e transectorială. Bineînțeles, trebuie să, utiliz- să analizăm utilizarea terenurilor, să crească locurile de muncă și să existe creștere în zonele rurale. Pentru că Pădurile nu sunt doar o sursă de materie primă. Pădurile au un rol important și un rol benefic și asupra mediului înconjurător, însă pot să ajute și la crearea de locuri de muncă. Așa că există aceste multiple dimensiuni. Tocmai de aceea am organizat uh, audierea noastră de astăzi și sperăm că prezentările vor oglindi bine această situație. Împreună cu secretariatul am organizat această audiere avem mai multe părți ale sesiunii, eu voi prezida prima parte, a doua parte va fi prezidată de președintele ITRE, iar a treia de colegul nostru de la Comisia ENVI. Fiecare parte va include câte două prezentări scurte și aș dori să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, pe invitații noștri, de asemenea să vorbească câte 8 minute. După aceea, membrii comisiilor vor avea un minut la dispoziție pentru a adresa întrebări unuia dintre experți. Avem un timp limitat, însă ne dorim, bineînțeles, să putem să îi ascultăm pe experți. Înainte de a trece la prezentări voi da cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, doamna Josephine Loris Hoffman, director la dezvoltare rurală în DG Agri. Dumnea ei ne va spune câte ceva despre starea actuală de implementare a strategiei pentru pădurea Uniunii Europene și ne va spune care sunt perspectivele. Odată ce o auzim pe dumnea ei, începem și cu prima sesiune a audierii de astăzi. Voi introduce acum și ceilalți membri ai sesiunii sau o voi face mai târziu ca să economisim niște timp, însă vă doresc să urez bun venit tuturor. Și acum voi da cuvântul Comisiei Europene nu mai mult de 10 minute și îmi cer scuze că nu avem atât de mult timp la dispoziție, însă va trebui să l gestionăm bine. Comisia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să Vă transmit salutele domnului Hogan, comisarul meu, care din păcate nu poate să participe la această importantă reuniune de astăzi. Însă, oricum, din partea dumnealui, le mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru interesul de care au dat novadă pentru strategia forestieră a UE și planul multianual de implementare a strategiei. Acest lucru ne-a arătat de faptul că există trei comisii importante care discută împreună acest dosar. Un Acum un an, domnul Hogan a participat la prima reuniune comună a celor trei comisii ale Parlamentului European pentru a avea un prim schimb de păreri cu dumneavoastră. Mă voi axa pe ce s-a întâmplat de atunci și care vor fi acțiunile viitoare din domeniu. În ultimul an, politicile forestiere au fost la loc de cinste pe programul Uniunii Europene. Asta și pentru că există o creștere pentru servicii și produse bazate în acest domeniu. Astfel, mai multe politici uh, UE vin acum cu uh, inițiative importante pentru acest domeniu, în special politicile care, aveau de, care au de-a face cu energia, climatul și inovarea. Uh, voi începe cu un eveniment mai trist din acest an și anume incendiile de pădure care au fost foarte grave în acest an și fără precedent și astfel silvicultura europeană a ajuns în, tit, în titlurile ziarelor. Cred că au existat aceste daune foarte grave în sectorul forestier, însă ce e și mai trist e că au existat și o serie de decese odată cu aceste incendii forestiere, așa că permiteți-mi să-mi exprim condoleanțele pentru victimele incendiilor și familiile acestora. Uniunea Europeană ajută statele membre cu privire la provocările existente acum cu riscul crescut de incendii și alte evenimente extreme. Uniunea Europeană oferă sprijin pentru prevenirea națională a incendiilor, lupta împotriva incendiilor printr-o serie de instrumente pe care le avem la dispoziție mai ales în cadrul politicii agricole comune, însă și prin intermediul mecanismului de protecție civilă UE, prin politicile regionale, sistemele de informare UE și politicile de mediu și climatice. Dezvoltarea rurală ca parte a PAC, cheltuiala planificată totală disponibilă pentru incendiile de pădure și evenimente extreme în această perioadă 2014-2020, avem undeva la 2,5 miliarde și 70% din sumă este dedicată măsurilor de prevenire, iar 30% pentru restaurare. Prevenirea joacă deci un rol foarte important în lupta împotriva riscurilor, incendiilor și alte evenimente naturale extreme. Comisia Europeană a început să se gândească, să vadă dacă mai există spațiu de manevră pentru acțiuni UE, mai ales în ceea ce privește creșterea prevenirii, ținând cont de efectele pe care le are schimbarea climatică. Astfel de acțiuni includ o, conf- o conferință în Portugalia în februarie anul viitor și o propunere recentă a Comisiei pentru a crea o rezervă de capacități de protecție civilă. Să trecem la strategia forestieră UE adoptată în anul 2013, care e bazată pe gestionarea durabilă a pădurilor și multifuncționalitate și care se bazează și pe respectul deplin al principiului subsidiarității. Apoi am, adăug, am adoptat planul de acțiune multianual pe această strategie forestieră Permiteți-mi să vă spun pe scurt cele șapte domenii și să vă spun cam unde ne aflăm pe fiecare dintre ele. În primul rând, sprijinul pentru politici durabile și acțiuni durabile în silvicultură, posibile sub uh, PAC și dezvoltare rurală. Sprijinim aceste politici, rolul comunităților locale în eforturile, astfel încât să facă față schimbărilor sectoriale. Bugetul total programat pentru statele membre pentru păduri sub programele de dezvoltare rurală peste 7 miliarde de euro din cheltuielile publice totale pentru perioada 2014-2020. Implementarea ar aduce aproximativ 500.000 de mii de hectare de păduri noi, 70.000 mii de hectare de noi zone agroforestiere, 40.000 de mii de hectare sub natura 2000, plus 1,4 milioane de hectare de alte tipuri de terenuri împădurite. cât despre competitivitate și durabilitate pentru industriile forestiere, viitorul apropiat ne arată următoarele. Ne aflăm la niște niveluri apropiate de cele pre-criză, ceea ce am putea spune că e o dezvoltare foarte pozitivă pentru acest sector. Dezvoltarea criteriului de durabilitate pentru biomasă forestieră utilizată pentru bioenergie, acesta își va aduce contribuția pentru a îmbunătăți cadrul de investiții în sector, oferind asigurări suficiente cu privire la biomasa ce ajunge la utilizatorii finali și societatea civilă. Un al treilea aspect al schimbărilor climatice și prevenirea incendiilor se sprijină aceste politici, se aduce o contribuție la a contracara riscurile și astfel încât să fie înlocuite produsele bazate pe combustibil fosil cu unele mai um, ecologice. Regulamentul LULUCF, care este negociat în acest moment cu Consiliul, oferă silviculturii pentru prima dată un rol important și crucial în politicile ambițioase de mediu ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, pădurile sunt foarte vulnerabile la schimbările climatice și strategia forestieră a Uniunii Europene încurajează statele membre să prioritizeze investițiile care se adresează schimbărilor climatice protecția pădurilor și, produc- și protecția ecosistemelor sunt priorități pentru care e nevoie de a pune în aplicare mai bine directivele Natura ca parte a acestei rețele. Planul de acțiune pentru natură, oameni și economie este răspunsul Comisiei la aceste provocări. Va consolida legăturile între natură, economie și societate și acțiunile acestea sunt uh, importante pentru păduri. Practici inovatoare forestiere, produse inovatoare, toate acestea sunt promovate prin proiecte care fac parte din parteneriatele UE pe materii prime și biostrategia europeană. Comisia a revizuit strategia bioeconomie și planul de acțiune. Aici se trage concluzia că această strategie a mobilizat investiții publice și private cu succes, însă se pot face mai multe pentru a consolida aceste acțiuni și piața să fie extinsă pentru astfel de produse. Centrul uh, bioeconomiei a fost lansat recent și o revizuire a strategiei ar trebui să ne ajute să ne adresăm golurilor existente. Cât despre discuțiile și dezvoltările legate de politicile pentru păduri și utilizarea pădurilor, ce fac părțile implicate și actorii importanți. Există foruri foarte importante în care se schimbă, există un schimb de idei între comisie, între statele membre pe chestiunile legate de silvicultură. Acest uh, comitet e unul care urmărește îndeaproape ce dezvoltări au loc pe diferitele sectoare importante aici. Consolidarea cooperării și cu alte sectoare e de asemenea importantă. Acest grup sau acest comitet este sprijinit de implicarea părților interesate prin intermediul grupului de dialog civil și mai există și un grup expert pentru industriile forestiere. Mâine va exista o întâlnire comună a acestor două grupuri, Comisia Permanentă pentru Păduri și grupul de dialog civil, care vor discuta tocmai despre strategia forestieră UE. Un ultim punct legat de, acest, de această strategie. Uh, să privim pădurea dintr-o perspectivă globală. Uniunea Europeană a fost întotdeauna un antemergător pentru inițiativi, inițiative internaționale cu privire la tăierile ilegale, inclusiv prin implementarea legislației pădurilor în Uniunea Europeană, punerea în aplicare și planul de acțiune. Acesta are acum rezultate semnificante. Și mai mult ne, activăm în, ne implicăm în mod activ în gestionarea durabilă a pădurilor, la nivel paneuropean prin Forest Europe și, și la nivel multilateral. În concluzie, serviciile Comisiei colaborează astfel încât să ajungem la rezultate în, strate- în strategia forestieră UE și ne-am luat angajament astfel încât să atingem obiectivele propuse și să putem face față provocărilor legate de pădure atât în Uniunea Europeană cât și la nivel internațional. Acum începem evaluarea implementării strategiei și credem că rezultatele vor fi disponibile anul viitor, în anul 2018. Toate acestea ne vor ajuta să identificăm acțiuni și priorități pentru a doua etapă a planului de implementare multi multianual, să detectăm uh, punctele lipsă și să vedem care sunt noile dezvoltări importante pentru păduri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim fără, in, fără microfon, domnul președinte. Vă mulțumim, doamnă Hoffman, și acum trecem la prima parte a audierii noastre. sectorul forestier în Uniunea Europeană și locul său în politica de dezvoltare rur rurală. Domnul Marc Palahi va lua primul cuvântul, este directorul Institutului Forestier European, un expert pe acest domeniu. EFI, acest Institut Forestier European este un institut foarte activ la nivel internațional, iar după acesta va lua cuvântul uh, domnul Heike Granholm, Așa că dumnealui este copreședinte pentru grupul de lucru privind strategia forestieră în UE și face parte din un forum corespunzător în Organizația Națiunilor Unite. Și acum îi dau cuvântul în primul rând domnului Palahi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În scurta mea intervenție aș dori să vă prezint câteva idei și câteva elemente concrete în legătură cu importanța pădurilor europene și pentru dezvoltarea durabilă a UE. Aș dori să încep prin a vă vorbi despre rolul esențial al pădurilor în uh, evoluția spre o paradigmă economică fără combustibil fosil, care este absolut esențială pentru uh, a avea o creștere durabilă pe baza energiilor regenerabile și pe baza resurselor biologice regenerabile ca bază unei economii durabile și această economie trebuie să de, ar trebui să devină uh, motorul unei dezvoltări durabile. Dar de ce pădurile și bioeconomia sunt atât de importante pentru a crea o economie durabilă? Ei bine, sectorul energetic poate uh, scăpa de emisii pe termen lung, dar totuși trebuie să producem o serie de materiale pentru construcție, uh, um, pentru uh, ambalaj, transporturi uh, sau îmbrăcăminte. Și toate acestea vor trebui să se bazeze pe uh, carbon, dar acest carbon trebuie să vină din surse, nu trebuie să se bazeze pe energii fosile, ci din surse biologice regenerabile, care sunt neutre în principiu din punct de vedere al emisiilor. Dar, pentru a reuși această transformare, trebuie să ne concentrăm nu doar pe uh, înlocuirea surselor fosile Uh, prin surse biologice, ci trebuie să depășim eșecul economiei noastre de a valora natura, capitalul biologic. Deci ni se oferă posibilitatea de a crea sinergii între economie și ecologie. Și în acest context, pădurile oferă cel mai mare potențial și trebuie să joace un rol central în crearea unei economii biologice durabile. Eu vă explic acum de ce. În primul rând, pădurile europene sunt infrastructura biologică cea mai importantă a continentului și nu doar pentru că acoperă aproximativ 40% din teritoriul UE, ci și pentru că sunt uh, uh, principala, uh, principalul depozit de carbon și principala sursă de oxigen și de precipitații. Deci, Pădurile noastre sunt cruciale pentru rezistența comunităților, atât rurale cât și urbane, pentru că au un efect pozitiv asupra resurselor necesare pentru viața pe continent, biodiversitatea, solul și apa. Dar pădurile noastre joacă încă un rol fundamental. Pădurile care sunt gestionate sunt surse uh, de um, resurse biologice altele decât nutreți. Uh, ele pot fi fost transformate în materiale rezistente ca oțelul uh, sau uh, plăcute ca bumbacul. Deci, astfel se pot crea produse cu performanțe mai bune decât cele industriale în construcții, textile, um, materiale chimice sau plastic. Și deci, acest sector are un enorm potențial în toate aceste sectoare care se pot transforma astfel uh, în soluții uh, ale economiei circulare. Dar sectorul forestier nu este doar o promisiune de viitor, este deja o realitate economică importantă. Uneori este subestimat, dar după cum puteți vedea în acest tabel, industriile pe baza produselor forestiere uh, au uh, importanță echivalentă cu cea a textilelor, a, plast- a plasticului sau a oțelului. Acest sector uh, oferă 3 milioane de locuri de muncă în 450.000 de întreprinderi și este crucial pentru o creștere teritorială inclusivă. Deci, practic, o economie competitivă bazată pe sectorul forestier oferă mai bune oportunități de distribuire a bogăției, a locurilor de muncă, a infrastructurilor și a investițiilor în zonele rurale. Dar aș dori să subliniez și faptul că pădurile nu sunt importante doar pentru zonele rurale. Vor fi din ce în ce mai importante și pentru dezvoltarea unor orașe um, durabile și inteligente. De ce? Pentru că lemnul este singurul material de construcții regenerabil care poate să crească durabil și folosirea lemnului în construcții este unul dintre modalitățile, una dintre modalitățile cele mai eficiente de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Practic, înlocuind um, oțelul uh, uh și uh, cimentul, se poate reduce amprenta unei clădiri cu 50%. sectorul, construc- în sectorul construcțiilor, acesta reprezintă 35% din emisiile de dioxid de carbon. Dar pădurile nu ne oferă doar lemn. Uh, uh, pădurile urbane și uh, copacii din jurul clădirilor pot să reducă energia necesară pentru încălzire și răcire. De aceea, lemnul, pădurile și copacii vor deveni coloana vertebrală a orașului inteligente ale viitorului. Cu aceste exemple am dorit să vă arăt cât de, importantă este, cât de importante sunt pădurile și cât de mare este potențialul lor pentru dezvoltarea durabilă. Dar pentru a folosi potențialul pădurilor noastre și pentru a ne asigura că le rezistă schimbărilor climatice, inclusiv vor face față impactului din ce în ce mai mare a elementelor care uh, modifică natura, avem nevoie de o abordare holistică pe termen lung Uh, un cadru care să ofere stimulente și să atragă investiții pentru gestionare durabilă a credurilor, pentru a cataliza un cerc virtuos în jurul unei guvernanțe, păduri rezistente și o bioeconomie durabilă. Acest uh, cerc virtuos este necesar și pentru a lupta în mod eficient împotriva schimbărilor climatice. Deci, în contextul a ceea ce am menționat, Strategia forestieră europeană este un document foarte coerent și relevant și include toate um, resursele, prioritățile și obiectivele. Dar nu acesta este principalul element, după părerea mea. Întrebarea este dacă strategia UE pentru păduri este referența strategică pentru politicile forestiere din Uniunea Europeană. Este oare așa? Și dacă nu, de ce nu? Și ce trebuie să facem pentru ca strategia să fie cu adevărat pusă în aplicare. Aș dori să închei sublinind nevoia de o um, interfață între știință și politici, ca bază pentru dezvoltarea politicilor și pentru punerea în aplicare a strategiei UE pentru păduri. Această um, interfață între știință și politică, dialogul între știință și politică, lipsește din strategia pădurilor și din structurile de guvernanță ale pădurilor europene și fără această interfață nu vom reuși să punem în aplicare eficient strategia UE pentru sectorul forestier. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! A fost o prezentare foarte interesantă. Ați respectat și timpul. Trecem acum la următorul vorbitor, domnul Uh, Heike Granholm. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Distinguished, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați europarlamentari, dragi colegi. Aș dori, în primul rând, să felicit aceste trei uh, comitii pentru organizarea acestei audieri uh, publice. E un exemplu excelent al uh, interesului manifestat uh, de către Parlamentul European în ultimii ani în ce privește chestiunile legate de silvicultură. Aș dori să vă mulțumesc uh, de asemenea că mi-acordați oportunitatea de a vă Uh, povesti despre aceste experiențe pe, am, uh, pe care le am în ce privește punerea în aplicare a strategiei uh, silvicole europene în primii ani. Care este mesajul meu cheie? În primul rând, aș dori să spun că strategia forestieră europeană este un document foarte bun și bineînțeles că provocările cheie care figurează în document sunt în continuare pertinente. Cum putem asigura coerența și coordonarea în pregătirea politicilor? și aș dori să spun ca și strategia respective că uh, pădurile și gestionarea durabilă a pădurilor reprezintă adevărate punți între uh, mediul rural, urban, industrial, național și global și că trebuie să uh, jonglăm cu uh, perspectivele uh, respective, deci uh, locală, națională și globală. Dar, bineînțeles că Uh, există și o posibilitate de a îmbunătăți până în aplicare acestei strategii. Și deci trebuie să ne pregătim pentru pregătirea politicilor, punerea lor în aplicare și apoi revizuirea sau controlul lor. Întrebarea este cine, cui se adresează acestei, uh, această strategie. În primul rând, uh, comisiei, direcțiilor sale generale, statelor membre, Parlamentului, uh, Comitetului Permanent uh, uh, Forestier și altor actori și mm, părți interesate. Cum putem continua cu această strategie? Noi considerăm că ea ar trebui să fie văzută ca o parte a soluției și, în acest sens, strategia europeană forestieră trebuie să continue să dea roade și de asemenea trebuie să ne asigurăm că aceste uh, chestiuni legate de silvicultură rămân o prioritate uh, și până în 2019-2020 și după și ne-am dorit ca aceste chestiuni silvicole să facă parte din noul program de lucru al Comisiei și, și din activitatea viitoare a Parlamentului European. Uh, au existat foarte multe povești de succes și acum nu o să intru în detalii, dar uh, Uh, poate că veți primi uh, și diapozitivele mai târziu, prezentarea mea, dar în orice caz uh, și reprezentantul Comitetului de Implementare a spus acest lucru. Deci spuneam că această strategie este în coerență cu celelalte politici, de exemplu cea legată de dezvoltare de rurală, biodiversitate, bioeconomie și așa mai departe. Avem un cadru de implementare foarte logic au existat mai multe studii care au fost uh, efectuate uh, în cadrul procesului de implementare, dar în anumite situații rămâne întrebarea respectiv care a fost efectul acestor studii asupra punerii în aplicare a strategiei europene privind pădurile. Care ar fi experiențele pe care le-am desprins din uh, implementare? exemplele pozitive le-am dobândit în cooperare. Ă, deci strategia a fost pregătită împreună de către ă, Comisie și statele membre și ă, grupul de lucru care a evaluat criteriul privind gestionarea durabilă a pădurilor s-a referit la celelalte politici și a ajuns la concluzia că e nevoie de o abordare bazată pe risc, mai ales în ce privește utilizarea biomasei și acest lucru figurează în, în propunerea Comisiei privind sursele regenerabile de energie. Cooperarea între grupurile respective este bine, uh, are loc, uh, deci se desfășoară în mod uh, optim și spuneam că și Parlamentul European are o participare foarte activă. Sigur că avem și exemple unde e loc de mai bine. Sigur că regulamentul LUCEF e un subiect Uh, de actualitate, nu o să intru în detalii, nu vă îngrijorați, dar în orice caz am constatat că el a fost inclus în strategia forestiară europeană. În, de exemplu, propunerea Comisiei nu a, nu a uh, evaluat suficient impactul socioeconomic al propunerii sale. Uh, și apoi eh, nu s-a evaluat eh, coerența politică, eh, mai ales în ce privește obiectivele privind creșterea și ocuparea. Cu toții împărtășim aceste obiective. Mai există și un studiu analitic privitor la impactul politicilor europene asupra uh, industriei forestiere europene. Studiul a fost finalizat, dar nu a existat uh, niciun fel de follow-up din punctul nostru de vedere. Deci ce am vrea noi să reliefăm este că dacă într-adevăr dorim să avem politici eficiente și eficace, trebuie să ne asigurăm că avem uh, o bază suficientă de informații. Acum, uh, pe ce să punem accentul pe viitor? E clar că dorim să actualizăm uh, legăturile și coerența cu politicile viitoare și să continuăm să avem un rol uh, important pentru silvicultură în uh, viitoarea strategie privind de bioeconomia, în planurile de dezvoltare rurală, investiții, inovații și așa mai departe. Sperăm de asemenea să consolidăm baza de informații. Știm că este o chestiune foarte delicată pentru multe state membre, însă noi considerăm că uh, pe baza acestei uh, abordări modulare putem face pași uh, importanți în îmbunătățirea sistemului de informații. Și de asemenea trebuie să folosim și tehnologii mai avansate Sperăm ca uh, gestionarea durabilă a pădurilor să reprezinte o uh, prioritate pe viitor și, de asemenea, să există coerență între acțiunile noastre uh, la nivel local, la nivel de stat membru și la nivel global, de exemplu. Când de pildă, vorbim despre acțiunile viitoare pentru a contracara despăduririle, în loc să vedem lucrurile doar prin, din perspectiva unei probleme existente, să, de ce să nu avem o abordare mai pozitivă, de exemplu, care să se bazeze pe gestionarea durabilă a pădurilor. Deci, cum putem să punem în aplicare aceste politici mai bine pe viitor? Sperăm să avem uh, mai multe resurse la dispoziție, mai multe reuniuni, mai multe grupuri ad hoc, uh, împreună cu Comitetul Permanent uh, privind pădurile. Trebuie să sporim cooperarea și cooperarea. Statele membre trebuie să își facă și ele tema mai bine pe viitor. Și uh, Uniunea Europeană sau Comisia nu trebuie să hotărască totul la nivel european. Poate s-ar putea să se acționeze și la nivel uh, internațional, să se folosească aceste procese pe care le avem la dispoziție procesele internaționale. Acum propunerile noastre pe viitor, domnule președinte, să continuăm în primul rând implementarea comună a strategiei europene forestiere. Acum suntem în faza de evaluare și sperăm apoi ca strategia uh, silvicolă să reprezintă o prioritate pentru noul Parlament și pentru Comisia viitoare. Și va trebui să continuăm uh, uh, să depunem eforturi și în alte foruri, de exemplu, Uh, să continuăm să uh, acționăm cu actorii regionali și globali. Mulțumim foarte mult uh, pentru această contribuție. Dăm cuvântul colegilor, domnul Egnu. Thank you, Chairman. I, I'm quite pleased I am the first. Mulțumesc, mă bucur că sunt primul vorbitor, pentru că știți probabil ce voi spune. Pădurile nu sunt de competența Uniunii Europene și totuși ascultăm aceste prezentări. Oricine din uh, orice cetățean care e în sală și va închipui că Uniunea Europeană are aceeași competență în domeniul forestier cum are în domeniul agricol sau în alte domenii. Dar nu e așa și pentru eurodeputații care reprezintă uh, pe cetățenii din statele membre, sunteți complice. Nu aveți dreptul să discutați despre acest subiect și dacă continuă această discuție, se va crea un precedent. Dacă Comisia poate să uh, Uh, face, să facă ceva și cu asta, de ce să nu se bage în, uh, când vine vorba de programul școlar, de, uh, venit, de impozitele pe venit sau alte locuri. Nu e nicio scuză nu puteți să vă închipuiți că veți îmbunătăți clima lumii. Dacă faceți asta, întrebarea mea este dacă statele membre ignoră comisia, vor fi trimise la Curtea de Justiție? Mulțumesc! Tak, wszyscy o tym wiemy. Mulțumesc. Știm cu toții asta, dar când vine vorba de activitățile de coordonare, de cooperare, toate acestea sunt necesare pentru bunul comun, spune domnul președinte. Tema. Ich finde, die Europäische Union... Mulțumesc. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se ocupe de gestionarea pădurilor și asta cu toată seriozitatea dacă dorim să facem ceva împotriva schimbărilor climatice. Dacă nu, atunci explicați-mi cum putem să ajutăm, dacă, cum putem să luptăm împotriva schimbărilor climatice dacă nu oprim tăiarea pădurilor. E o chestiune importantă în care Parlamentul trebuie să se implice. Și apoi, încă un lucru pe care trebuie să îl spun. Arătăm cu degetul spre alte țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, unde sunt tăiate pădurile și ce se mai întâmplă acolo. Există cazuri și în Bulgaria, în România, în Polonia, unde sunt tăiate pădurile, deci avem asemenea probleme și la noi în casă. De aceea e foarte important să discutăm despre o gestionare durabilă a pădurilor în Europa și cum poate ea să aibă loc. Și e important, sunt importanți și agricultorii și cei care se ocupă cu păduri prețurile. Și, de asemenea, e important să știm și cum se stabilește prețul lemnului pe piață, pentru că dacă nu înțelegem bine tot ce se întâmplă, degeaba vom face noi eforturi. Și avem nevoie de păduri din punct de vedere al mediului, ecologic și așa mai departe. Mulțumesc. Nu trebuie să uităm că urmează și o a doua sesiune și o a treia Vom discuta aceste subiecte atunci. Are cuvântul domnul Flanagan. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Palahi. Vorbește despre legătura dintre politică și știință. Mă bucur că ați vorbit despre știința. Eu am uh, sprijinit uh, biomasa și folosirea biomasei pentru producția de energie. Am făcut-o în țara mea. De atunci eh, am învățat mai multe despre biomasă, mai ales de la profesorul Tim Searchinger de la Princeton și nimeni nu pare să conteste ceea ce a spus dânsul despre biomasă. C- și anume că biomasa creează 70% mai multe gaze cu efect de seră decât dacă s-ar fi, um, s-ar fi ars cărbune. Și Paul Brannan a pus această întrebare. Ar fi mai bine să trecem înapoi la cărbune? Și l-a spus da. Pare incredibil, dar um, elementele științifice asta arată, dar nu cred că își va uh, păstra locul de muncă dacă spune minciuni. Nu e așa. Problema este că după ce tai copacii nu mai captează mult dioxid de carbon. Întrebarea este, știți, cunoașteți aceste informații științifice și ce părere aveți despre ele? Pentru că s-ar părea că un hectar um, um, poate să ofere la fel de multă energie ca și 100 de hectare de pădure. Ce părere aveți? Miller. Are cuvântul doamna Müller. Vă mulțumesc. Strategia noastră europeană pentru păduri și-a dorit să fie un bun plan de acțiune, astfel încât să fie consolidată dezvoltarea durabilă a pădurilor și sectorul să se poată dezvolta în continuare prin inovare să nu, scadem, să nu scăpăm din vedere acest aspect. Și, bineînțeles, protecția climei, protecția biodiversității sunt domenii foarte importante, însă vorbim aici și despre proprietatea proprietarilor de păduri private care trebuie să fie ocrotită. Ne-ați vorbit de efectul mic pe care îl are această politică în diferitele DG-uri. Există coerență cu adevărat aici? Uh, și interesele celor care gestionează pădurile. Strategia noastră forestieră și interesele țare se țină cont de toate acestea și în LULUCEF, RED2 sau în discuțiile legate de PAC care vor urma. Îi se acordă importanța cuvenită. Considerați că experții ar trebui să fie mai bine implicați pe domeniu, astfel încât să putem să-i reprezentăm cum trebuie pe proprietari de păduri. Vă mulțumim, doamna Virconun. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc experților noștri. Știm cu toții că politica forestieră este de competența statelor membre, dar uh, este important dacă noi ne ocupăm de atât de multe acte legislative în domeniul energiei și climei, să ținem cont și de păduri, pentru că sunt o parte importantă al acestei politici, acestor politici. Dacă bine am înțeles ceea ce a spus expertul, spuneți că strategia noastră pentru păduri în general e destul de bună sau lipsește ceva din ea? Și ce ați presupune să adăugăm la această strategie? Și ați spus de asemenea că chiar dacă principalul element este că avem nevoie de mai multă coerență și coordonare prin această strategie, Poate strategia totuși nu influențează suficient politicile și pregătirea politicilor așa cum ar trebui. Și ați spus deja că trebuie să folosim mai mult experiența Comitetului pentru Păduri când pregătim politicile. Aveți uh, mai multe sfaturi sau cum putem face evaluări de impact mai bune la nivel european încă de la început? Și, de asemenea, un expert a spus că LULUCEF nu a fost cea, un exemplu foarte bun pentru că baza de informații nu era suficient de bună. Aveți exemple pozitive de mod în care experiența Comitetului pentru Păduri a fost uh, luată în considerare și dacă facem bine evaluarea de impact? Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog să nu depășiți timpul. Are cuvântul domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc pentru inițiativă. Mulțumesc și celor doi uh, invitați. Mai întâi, chiar dacă nu este în de competența noastră directă, pădurea este totuși patrimoniul nostru comun și, așa cum a spus reprezentanta Comisiei, pădurea este practic un avertizor, uh, trage semnalul de alarmă în domeniul mediului și incendiile din această vară ne amintesc acest lucru. Și orientările pe care le-am stabilit în 2015 în strategia europeană pentru păduri trebuie să fie evaluate așa cum uh, mult, în mod mult mai concret și precis. S-au creat criterii de durabilitate prin Forest Europe. Aș dori să știu uh, care este situația actuală, care este părerea experților și apoi aș dori să vedem în ce măsură toate instituțiile europene cu intervenția FEDER, Fondului Social European sau LIFE, cum evaluați intervenția din fondurile europene în domeniul forestier? Are cuvântul domnul Donanu. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că lemnul e o sursă regenerabilă, dar Uh, trebuie ca studiile noastre să vizeze uh, ciclul întreg. Mi se spune că s-au făcut foarte multe studii, dar se mai adaugă imediat că punerea în aplicare asupra acestei uh, strategii e deficitară. E adevărat că um, folosirea multiplă a lemnului și a resurselor forestiere fac ca studiile să fie mai greu de efectuat. Dar cred că astăzi a sosit momentul să mergem mai departe și ar fi important ca la nivel european, spre deosebire de domnul Egnu, cred că chiar dacă este o competență națională, Uniunea Europeană trebuie să intervină, pentru că e o chestiune foarte importantă pentru viitorul uh, pădurilor noastre. Trebuie să vedem cum Uniunea Europeană, ori prin LUCF, ori prin PAC, ori prin fondurile europene, așa cum spunea colegul Andriu, cum poate să intervine Europa pe toate aceste subiecte. Mulțumim! Doamna Martina Hoibert de la Copa Congenca, de la partea de uh, forestier. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Um, Mulțumesc uh, foarte mult pentru că îmi dați uh, uh, cuvântul. Constat că atunci când vorbim despre uh, schimbările climatice, când vorbim despre punerea în aplicare a acordurilor de la Paris, Uh, despre felul în care uh, producem energia în viitor în Europa, trebuie neapărat să vorbim și despre păduri și despre politica forestieră sau felul în care ea este concepută sau nu. Ocazia sau uh, datoria noastră e ca să, să discutăm despre uh, silvicultură și despre proprietatea pădurilor în mod coerent. Uh, deci trebuie să ne asigurăm că măsurile noastre nu se contrazic, uh, nu se bat cap în cap. Și trebuie să-i ajutăm uh, pe proprietarii de păduri, de exemplu. Uh, trebuie să-i ajutăm să aibă o poziție consolidată, să mențină locurile de muncă, de exemplu. Uh, avem uh, o uh, folosire multifuncțională, o exploatare multifuncțională a pădurilor, care este specificitatea Europei. Una dintre forțele Europei este exploatarea lemnului și trebuie să folosim această forță, deci vă rugăm să punem în aplicare această strategie pentru că avem nevoie pentru bioeconomie și pentru producerea de energie pe bază de lemn. Vă mulțumesc! Dziękujemy, jeśli by można prosić naszych znakomitych. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să dau cuvântul experților noștri ca să răspundă la întrebări, două-trei minute fiecare, vă rog. Începem uh, în ordinea în care au luat cuvântul domnul Palahi, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru uh, întrebările foarte interesante aș porni de la uh, bioenergia reprezentată de pădure. Am avea nevoie de o zi întreagă pentru a discuta acest subiect, pentru că nu e un subiect uh, simplu. Bioenergia uh, forestieră mm, are mii de fațete, deci e foarte greu să faci o evaluare uh, Uh, să spui că este pozitivă sau negativă. Eu cred că bioenergia se justifică, uh, se va justifica în multe uh, locuri în următoarele decenii, în altele însă nu. Însă, așa cum am spus în discursul meu, nișa pentru această bioenergie pe bază de lemn o reprezintă înlocuirea surselor deci hidrocarburilor a mai fost o întrebare legată de datele uh, științifice, dacă ele sunt folosite suficient în uh, dezbaterile privind uh, silvicultura. Eu cred că nu. Așa cum am spus înainte, avem nevoie de un dialog consistent având în vedere mai ales uh, așteptările tot mai mari în ce privește uh, resursele uh, silvicole și având în vedere și fărâmițarea din acest domeniu și datorită proastei informări care este tot mai um, în evoluție. Eu cred că trebuie să avem o abordare proactivă, dar și orientată pe viitor. Deci trebuie să uh, identificăm uh, oportunitățile și să discutăm subiectele și avem nevoie de un uh, dialog, uh, să avem și mediatori, de exemplu, care să înlesnească luarea unor decizii dificile de către decidenți. Și acest lucru ne lipsește încă în um, uh, strategia forestieră și în structurile de guvernanță actuale. În ceea ce privește conținutul acestei strategii europene privind pădurile, așa cum am spus, uh, Documentul Qatar este foarte bun, el conține toate aspectele relevante, bineînțeles că întotdeauna se poate mai bine, dar chestiunile cele mai importante sunt în strategie, dar uh, întrebarea este dacă, într-adevăr, este strategia de referință pentru evoluțiile în sectorul silvicol din Europa. Și colegul meu a uh, vorbit de anumite legislative inițiative legislative care Uh, au avut uh, loc, dar care trebuie să fie puse toate sub umbrela acestei strategii um, forestiere. Apoi s-a vorbit uh, despre fondul de dezvoltare rurală și chestiunile structurale. E vorba de 7 miliarde de euro, 5% din cheltuielile totale. Această întrebare e dacă 5% din aceste programe sunt suficiente pentru 40% din teritoriu. O a doua întrebare, care este impactul acestor 7 miliarde de euro Uh, din perspectiva strategiei uh, europene silvicole. Știu că există un studiu în curs, se face o evaluare care ar trebui să uh, evalueze eficiența acestor măsuri silvicole. Iată ce doream eu să spun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări, spune domnul Granholm cred că mm, cea mai importantă chestiune din punct de vedere al pertinenței este cea al competenței. Eu am făcut un comentariu și am spus că avem politici care abordează chestiuni legate de silvicultură și deci, pornind de la ele, s-a conceput această strategie silvicolă europeană și v-aș invita pe toți să uh, citiți uh, mm, deci uh, rezumatul acestei strategie, cam o pagină. Uh, ea se justifică în continuare. Au fost câteva întrebări. Din păcate, nu am uh, putut să notez și numele dumneavoastră, dar o să încerc să răspund la întrebări. A fost o întrebare legată de ce e bun în această strategie silvicolă și ce lipsește. Noi considerăm că strategia aceasta nu este un document pe care sau nu ar trebui să fie un document care să fie scris și apoi arhivat. Strategia ar trebui să fie văzută ca un instrument pentru a atinge anumite obiective. Știm că lumea se schimbă și deci și obiectivele trebuie să se schimbe și noi trebuie să ne adaptăm. Deci, când Uh, se va pregăti o strategie europeană privind bioeconomia, de exemplu, când, s-a discutat când se va discuta viitorul cadrului uh, privind dezvoltarea rurală sau când vom uh, evalua programele privind biodiversitatea, va trebui să avem și o dimensiune legată de păduri, să se țină cont de o astfel de viziune când se discută aceste politici. Apoi a mai fost o întrebare, dacă avem exemple pozitive – Uh, deci dacă acest uh, comitet uh, permanent forestier a reușit să influențeze situația, eu am menționat situația grupului de lucru care s-a discutat, a, a discutat chestiunea durabilității și criteriile respective. Noi considerăm că rezultatul a fost într-adevăr util a, a existat această abordare bazată pe risc, acest concept care a fost uh, inclus în uh, propunerea Comisiei cu privire la sursele regenerabile de energie și uh, tratamentul uh, biomasei forestiere. Avem și experiențe utile care au fost deja acumulate. Avem sistemul de informații privind uh, silvicultura europeană. Uh, noi am avut uh, un impact foarte pozitiv asupra sistemului. Deci noi considerăm că e un exemplu foarte bun de cooperare, de exemplu. A mai fost o întrebare legată de criteriile durabile uh, legate de Forest Europe. Atunci când s-au uh, definit uh, criteriile privind bioenergia, s-a ținut cont de aceste recomandări care fac obiectul uh, punerii în aplicare și care sunt în continuare perfecționate. Sunt o poveste infinită. Sper că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să mulțumesc celor doi experți pentru prezentări, mulțumesc și membrilor pentru întrebări, mulțumesc încă o dată experților pentru răspunsuri. Trecem acum la uh, sesiunea 2, care va fi prezidată de doamna Cumpula Natri. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă copreședinte. Mulțumesc foarte bine. Avem doar 5 minute întârziere, e minunat. Deci, uh, în numele domnului Buzek, care din păcate nu poate participa la această audiere, dar uh, la Comisia ITRE, apreciem faptul că are loc această audiere publică comună a doua oară are loc această audiere comună în ce privește uh, sectorul bazat pe pădure în uh, domeniul bioeconomiei, al industriilor și al inovării. Avem doi vorbitori. În primul rând, uh, domnul Gutenberg, vicepreședintele Confederației Europene a Proprietarilor de Păduri, și apoi domnul Tomaszewski. Uh, se ocupă de, uh, deci este profesor universitar în domeniul silviculturii, dar și al filo filozofiei și al economiei, domnul Gutenberg. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Permiteți-mi să vă felicit pentru această inițiativă interindisciplinară, pentru a avea o audiere comună a acestor comisii parlamentare pe un subiect atât de important ca strategia forestieră europeană. Vă mulțumesc că m-ați invitat pe mine ca reprezentant al proprietărilor proprietarilor de păduri private pentru a vă spune care sunt așteptările noastre și viziunile noastre. Mă voi referi la tot în termeni generali, însă din experiență cine suntem, cine sunt acești proprietari. Față de fermieri, noi suntem foarte scanați și în numere mari. Suntem aproximativ 60 de milioane de indivizi în Uniunea Europeană. Un număr mare, dar majoritatea suntem proprietari de terenuri mici. Suprafața ar fi undeva între 5 și 6 terenuri de fotbal, de pădure. Uh, și este, există aici și un potențial mare, dar și provocări foarte mari. Există o diversitate mare în obiectivele individuale, în ceea ce privește ce facem noi cu pădurile noastre. În pofida tuturor acestora, noi suntem uniți și ne dorim să fie și respectăm uh, procesele dinamice și ceea ce vedem în fiecare zi în pădurile noastre. Există un lucru pe care l-am învățat pe parcursul generațiilor, un lucru care trece peste orice fel de ideologie. Gestionarea durabilă a pădurilor e viabilă doar dacă o abordăm într-o modalitate cu adevărat holistică. Dacă încercăm să ținem cont de toate chestiunile de care trebuie să ținem cont aici. Înseamnă că trebuie să găsim un compromis zilnic, un echilibru, să maximizăm ce oricare dintre, maximizarea oricăruia dintre cei trei piloni duce la un eșec în sistem. După cum știți, aceste ecosisteme sunt foarte importante. Se produce oxigen, se colectează apă, se purifică și stabilizează solul. Toate acestea sunt foarte importante. Este una din resursele cele mai fascinante regenerabile din lume și anume lemnul. Anumiți oameni vizionari au spus că secolul 21 va fi secolul lemnului și eu sunt de acord cu această viziune. Însă, doar dacă reușim să continuăm să gestionăm pădurile și dacă nu urmăm un fel de tendințe mioape. În ceea ce privește pădurile noastre, noi investim bani în copaci, copaci care au nevoie de 100 de ani să se maturizeze. Unii zic că e un lucru stupid. Schimbarea fundamentală a politicilor forestiere, tot la 5 sau 10 ani, nu ne ajută să rămânem motivați să investim la fel și pe viitor. În ultimii 300 de ani ne-am îmbunătățit cunoștințele despre gestionarea durabilă a pădurilor. În continuare învățăm, bineînțeles, învățăm în fiecare fiecare zi, însă cred că v-am dat și destule dovezi că suntem în stare să producem lemn fără să compromitem orice alte funcției pe care le au pădurile. Suntem foarte deschiși la interesul suscitat de alte părți care să ne ajute să ne îmbunătățim cunoștințele noastre despre pădurile noastre. Însă la ce nu putem face față și ce nu apreciem e să existe tot felul de cereri bazate pe ideologie și nu pe știință. Ca proprietari de păduri, noi avem responsabilitatea noastră față de mediu și, de asemenea, suntem cei care suportă și riscurile financiare. Aceasta este o diferență simplă, însă crucială, între noi și majoritatea celorlalte părți numite părți interesate. De aceea noi cerem un uh, tratament preferențial și să ni se respecte dreptul de proprietate. În 1996, de fapt un membru al acestui parlament, domnul, uh, domnul David Thomas, a, a avut un raport și în care spunea strategia europeană forestieră ar trebui să țină cont de faptul că majoritatea dintre pădurile europene sunt în proprietatea a milioane de proprietari de păduri care trebuie să aibă o gestiune multifuncțională a pădurilor prin care să garanteze durabilitatea resurselor naturale asociate. Dreptul la proprietate al acestor proprietari de păduri trebuie să fie respectat. Și am încheiat citatul. Astăzi aceste cuvinte sunt mai importante ca niciodată. Prima strategie forestieră UE a transmis un semnal clar celorlalte sectoare politice să respecte trăsăturile specifice ale silviculturii în Uniunea Europeană și să țină cont de principiul subsidiarității. Astăzi, aceste două chestiuni importante sunt, după părerea noastră, subordonat în importanță în uh, următoarea strategie forestieră UE, care pare să servească alte sectoare politice. Consecințele acestei schimbări pot fi observate în ceea ce se întâmplă zi de zi, fie că vorbim de dosarul LULUCF sau orice astfel de politici cu toate acestea, noi suntem convinși că strategia forestieră UE ar putea și ar trebui să vină cu mult mai multe, astfel încât să existe un mai bun echilibru politic. Asta dacă ar fi o politică luată în serios. Coerența. Acesta a fost principalul obiectiv Legăturile dintre strategia forestieră și obiectivele de dezvoltare ale mileniului și acordul de la Paris, cum se menționa și înainte, sunt semnale importante pentru o politică UE indiferent de sector și strategia bioeconomiei s-ar putea să fie o șansă foarte bună pentru a sprijini această abordare holistică a strategiei forestiere. Cred că e la latitudinea noastră dacă modelele noastre de consum continuă să afecteze negativ resursele naturale din statele terțe, dacă vom continua să ne exportăm amprenta de mediu din Uniunea Europeană sau dacă vom acorda o prioritate resurselor naturale care să crească într-un mod durabil în curțile noastre. Din perspectivă globală, durabilitatea nu poate fi transportată în exterior. Pădurile sunt o parte importantă a zonei rurale și sunt principalul motor de stabilitate și de creștere rurală. Materialele și produsele din pădurile noastre sunt baza pentru o întreagă serie de produse prin lanțul de valori noi și inovatoare. De aceea e foarte important E par foarte importantă investiția în păduri. Pe lângă lemn mai există multe altele, vânat și așa mai departe. Astăzi, cu multe generații înainte, încă îngrijim aceleași păduri ca din trecut, astfel încât să oferim societății material de construcție, bioenergie, produse, fibre textile, produse de igienă, gumă de mestecat, produse de a doua generație, high-tech, foarte, foarte multe astfel de produse. Pădurile noastre și lemnul sunt într-adevăr o resursă cu adevărat unică, regenerabilă. De aceea avem nevoie de o strategie puternică UE care să reușească să se adreseze tuturor acestor domenii complexe de politică. În Uniunea Europeană cred că știm cum să ne gestionăm durabil pădurile și în secolul 21 cred că le suntem datori următoarelor generații să le oferim un cadru corect, coerent, în care pădurea și lemnul să fie cele mai importante resurse pe, în fruntea listei politicilor. Mulțumim foarte mult! Mai aveați trei secunde, spune doamna președintă. Și acum are cuvântul domnul Conrad Tomașevski, care are un doctorat în științe ale silviculturii. Vedeți că avem o discuție bazată pe știință. A fost și consilier în, ministrul, în Ministerul pentru Protecția Mediului în Polonia și a lucrat de asemenea în acest uh, domeniu acolo și peste 40 de ani s-a ocupat de sectorul forestier. Vă rog, domnule Tomașevski, aveți cuvântul. Salovni europarlamentariști, în przeciwieństwie do... Stimați deputați, spre deosebire de antevorbitorul meu, eu doresc să vă prezint o situație diferită. Um, e vorba de pădurile statale din Polonia. În Polonia avem aproximativ 9 milioane de hectare de păduri, aproximativ 80% sunt păduri de stat, deci sunt în proprietatea statului și 19% sunt um, păduri private. Deci 80% sunt publice. Doresc să spun că sunt de acord cu cineva care a vorbit mai devreme și a spus că noua strategie pentru păduri este una care este una, uh, e bună și acum contează modul în care este pusă în aplicare. Când uh, am, uh, m-am familiarizat cu noua strategie pentru păduri, uh, în calitate de director am fost foarte mulțumit pentru că este foarte potrivită um, și se potrivește cu um, legile noastre forestiere din Polonia. Și dacă ținem cont de condițiile actuale, atât cele de pe teren cât și cele juridice, noua strategie UE pentru păduri este greu de pus în aplicare din mai multe motive. În primul rând, dacă ne uităm cum a trebuit pus în aplicare și care sunt autoritățile care se ocupă de ea, um, Responsabilitatea este în mâna Comisiei Europene și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Va fi greu să se păstreze conceptul gestionării durabile a pădurilor din 2021 încolo. S-a vorbit puțin despre Lucef. Doamnelor și domnilor, um, dacă îmi permiteți, doresc să vă spun următorul lucru. Dacă presupuneți că nivelul tăierii, nivelul exploatării chiar stelei într-un stat membru va fi stabilit uh, conform unor decizii arbitrare și nu conform legurilor naturii, în Polonia o să trebuiască să schimbăm uh, modul în care ne folosim pădurile și să uh, stabilim un procent și nu să respectăm modul în care funcționează natura și experiența noastră. Nu trebuie să uităm că atunci când vine vorba despre gestionarea durabilă a pădurilor, Și acesta este un model pentru dezvoltarea durabilă a economiei în general. Dar dacă o facem pe baza unor voturi și nu pe baza experienței noastre, în funcție de modul în care funcționează natura, va fi greu să avem o gestionare durabilă uh, a pădurilor pe termen lung. Există anumite limite. Dacă nu le respectăm, știm că pădurile Um, care captează bine carbonul, uh, dacă nu respectăm limitele, deci uh, se va produce mai mult dioxid de carbon și se va elibera mai mult dioxid de carbon în atmosferă. Nu trebuie să uităm acest lucru în momentul în care punem în aplicare noua strategie, care este bazată pe o abordare egocentrică, egocentristă. Omul, practic, este cel care um, se retrage complet din păduri pentru că natura singură se autogestionează. Dar nu e așa. Există procese de industrializare, de dezvoltare ale omenirii, fragmentare și așa mai departe. Vedem că pădurile devin practic insule. Sunt 1,5 milioane de hectare de pădure în nordul Europei și acolo au avut loc procese naturale. Vorbim despre pădurile primare, sau unii vorbesc despre pădurile primare. Acesta este, însă, a fost o serie de acțiuni ale omului care au avut consecințe asupra acestora și este clar că în gestionarea pădurilor trebuie să intervenim corect pentru a garanta o gestionare durabilă a pădurilor și trebuie să ne asigurăm că toate funcțiile pădurilor vor putea fi realizate, fie că e vorba de funcții sociale, economice sau de mediu. Doamnelor și domnilor, aș dori să spun doar că chiar dacă cuvintele mele sau atitudinea mea poate să vi se pară negativistă, avem acum noua, noua strategie pentru păduri care trebuie aplicată și la COP24 vom introduce o nouă strategie bazată pe combustibilii um, de origine forestieră. Bineînțeles, trebuie să evaluăm cu atenție activitățile care au loc în păduri și dacă dorim uh, să folosim pădurea pentru a reduce emisiile, mai ales de dioxid de carbon. dacă avem o gestionare a pădurilor bazată pe combustibili, acest lucru ar fi util. Și al doilea domeniu în care trebuie să se acționeze este cel bazat uh, pe cheresteaua din pădurile de stat. Pădurile din, uh, publice din Polonia promovează acum uh, clădirile din cherestea, din lemn și va fi uh, posibil să, folos- să se folosească uh, în construcții lemnul, cheresteaua, uh, vor exista locuințe de lemn, vom avea proiecte pentru a promova aceste clădiri. Apoi vom avea energia pe bază de lemn Uh, și acest subiect a fost abordat. Deci ideea este folosirea lemnului, a cherestelei pentru um, producție de energie. Multă lume vorbește despre asta, dar nu este o tehnologie folosită încă. Nu există nici o definiție clară. Și pădurile publice pe care le reprezint eu vor evolua spre folosirea cherestelei uh, care poate fi folosită exclusiv pentru energie, Ideea este să se poată garanta uh, încălzirea pe baza acestor produse. Aspectele juridice ale gestionării pădurilor pot fi uh, organizate în diverse feluri. La începutul audierii s-a vorbit despre incendiile de pădure. Și noi am suferit uh, în urma, de, de, de urma unui dezastru natural în Polonia. Uh, vânturi foarte puternic a distrus 80.000 de hectare de pădure. Și din cauza modului nostru de organizare și modului în care funcționează pădurile de stat din Polonia, am reușit să facem față acestui dezastru natural. Nu este un fenomen. Este un fenomen care depinde de elementele naturii și are consecințe asupra uh, naturii. Vă rog să respectați timpul pentru întrebări, un minut, cum vă rugam și înainte. După aceea îi voi da prezidiul colegului meu, domnul Boc. Și acum începem uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Doamna Cato. Mulțumesc foarte mult. Mă interesează foarte mult acest domeniu și sunt conștient de faptul că în țara mea ne-am tăiat pădurile acum mult timp, așa că îi respect pe cei care au reușit să își mențină pădurile. Însă această compatibilitate a politicii forestiere cu acordurile la Paris mă îngrijorează. Am întrebări pentru ambii vorbitori. Dacă ratele de extracție care sunt sugerate se aliniază pe ratele de absorpție a carbonului în silvicultură și dacă această exploatare mai lasă spațiu pentru biodiversitate, biodiversitate și obiectivele de conservare a naturii. Mai ales în cazul Poloniei, aș dori să vă întreb, înțeleg că rata de împădurire a terenurilor este în creștere, și, dar zonele protejate sunt în scădere. Polonia are 9 milioane de hectare de pădure plantată și atunci de ce insistați să um, tăieți pădurea Bielovița, care știm că e foarte importantă și un sit importat, un patrimoniu european? Aceste activități de tere, cum sunt ele afectate de taxele care v-au fost uh, impuse de hotărârea luată de Curtea Europeană de Justiție? Vă mulțumim, v-ați depășit foarte mult timpul. Doamna Müller are cuvântul. Vă mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru domnul von Gutenberg și anume în ceea ce privește aceste păduri private. Dacă sunt ei protejați prin Convenția Europeană a Pădurilor, ne vorbeați de politica forestieră că are nevoie de lucruri coerente, concrete. Vedeți alte influențe ale celorlalte domenii politice care, vă, care se suprapun peste drepturile de proprietate. Ne vorbeați despre ideologie, despre suprareglementare. Considerați că e suficient dacă există valori ale impactului bazate pe știință în termen de gestionare durabilă a pădurilor? Aceste măsuri de suprareglementare, vă putem noi proteja de ele sau considerați că nu facem decât să înmulțim aceste uh, elemente? Și uh, Încercăm doar să delimităm această politică și nu este influențată de celelalte politici. Vă mulțumim, domnul Weitz. Întrebarea mea este pentru domnul Tomaszewski din Polonia. Cum mi-ați putea mie explica că într-un sit natural Natura 2000 și patrimoniu sub uh, pretextul unor anumiți dăunători la păduri, există aceste tăiere ale unei păduri seculare în Polonia. Vă rog să-mi explicați de ce se întâmplă așa. Domnul Cuzmiuc. Vă mulțumesc. Eu am o întrebare pentru domnul Tomașevski. Dacă ne gândim la acordul de la Paris, atunci, pentru silvicultură, ideal ar fi să fie reduse emisiile de dioxid de carbon, însă experții din Uniunea Europeană nu văd acest tip de rol pentru păduri. Dumneavoastră, ce credeți? Mulțumesc. Am o întrebare, spune domnul Linz pentru domnul Gutenberg. Ne-ați uh, explicat ce importantă e pădurea, câte câtă mulți, multifuncționalitate există acolo. Ne-ați vorbit de, pro, de principiul subsidiarității, dreptul de proprietate. Știu că vorbim acum despre strategia forestieră, însă pe lângă acestea există foarte multe abordări, foarte multă legislație propusă de Uniunea Europeană care are influență și asupra domeniului silviculturii. Și mă refer aici la LULUCF și în al treilea pilon din politica de climă. Ați putea să ne spuneți mai multe despre părerea dumneavoastră. Dacă există o reglementare foarte strictă, atunci mai poate exista multifuncționalitatea pădurilor sau există acest efect puternic asupra uneia dintre funcțiile pădurilor, în special. Văd că nu mai dorește să intervină nimeni, așa că aveți câte două minute și jumătate să ne răspundeți, ca să putem încheia în cinci minute și să predau uh, conducerea ședinței. Domnule Gutenberg? Vă mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. Voi începe cu multifuncționalitate și LULUCEF, întrebarea domnului Linz. Nu, Răspunsul este nu. Viitorul multifuncționalității nu e recunoscut în aceste politici, în amploarea sa, pentru că dacă se restricționează mobilizarea lemnului pe o anumită limită, nu se ține cont de dezvoltarea resurselor silvicole și viitorul lemnului și acesta este un aspect cheie și pentru dezvoltarea rurală și o chestiune cheie și când discutăm despre cum putem să gestionăm aceste păduri care aparțin celor 16 milioane de proprietari de păduri? Cum îi motivăm pe aceștia astfel încât să își folosească bine cea mai bună resursă pe care o avem noi de fapt în Europa? Acesta ar fi un aspect. Când discutăm despre păduri, captarea carbonului e un aspect foarte important, însă nu e singurul. Și LULUCF-ul se axează pe uh, absorpția carbonului. Nu analizează alte două funcții, și anume cea de stocare și înlocuire. Și cred că atunci când vorbim despre carbon, acestea sunt efectele mai importante. Captarea, stocarea și substituirea. Și asta lipsește în propunerile lui LULUCF. Întrebarea doamnei Müller cu privire la acordul obligatoriu Forest Europe. Da, avem nevoie de acest acord și vom avea nevoie în continuare de el. De ce? Pentru că s-ar putea să fie singurul precedent juridic pe care îl avem. Când vorbim de coerență, de exemplu, a fost o întrebare pusă înainte de unul din colegii dumneavoastră. De ce avem nevoie de toate acestea? În politicile europene avem aproximativ 400 de instrumente politice care au de-a face cu silvicultura, într-o modalitate directă sau indirectă. Dacă nu există un cadru juridic, atunci nu cred că putem să abordăm această strategie forestieră fără să avem termen de referință din punct de vedere juridic. Totul trebuie să se întâmple la nivel pan-european pentru că trebuie să existe această reglementare, dar bazată pe principiul subsidiarității. Putem să acționăm așa și putem să avem un acord cu forță juridică la nivel pan-european. Și cred că aici e aspectul cel mai important între aceste instrumente. Doamna Cato, care vorbea despre compatibilitatea cu acordul de la Paris și ratele de exploatare. Din punct de vedere european și din punct de vedere german, aș putea spune următoarele. La nivel european, cred că folosim cam 60-70% din uh, cifra anuală. Deci cred că mai există mult spațiu de manevră, mai ales când vorbim de Germania, care de fapt e cea mai împădurită țară din Uniunea Europeană. Niciodată nu am exploatat mai mult de atât, așa că noi reușim să ne încadrăm în uh, definiția foarte simplă a durabilității. Nu cred că ne putem concentra doar pe această rată de exploatare, doamna președinte intervine, Și trebuie să discutăm și despre rata de substituire. Vă mulțumim. Vă mulțumim și acum domnul Tomașevski. Mă bucur foarte mult că a existat această întrebare legată de pădurea seculară din Polonia. Dacă îmi uh, depășesc puțin timpul, o să vă rog să mă iertați, pentru că există un grad de neclaritate cu privire la ce se întâmplă cu această pădure, așa că aș avea nevoie de mai mult timp decât mi-a fost alocat. Pădura bielovesca din Polonia nu e o pădure seculară. Din 1948, aproape toate resursele forestiere sunt rezultatul activităților umane. Și și în perioada interbelică, și avem fotografii făcute de Luftwaffe de atunci, uh, și alte fotografii făcute de forțele americane. În toate aceste fotografii puteți să vedeți că a existat o intensitate a activităților forestiere. Toate, activi- toate pădurile din Uniunea Europeană sunt rezultatul activității umane. Rezultatul acestei activități umane, inclusiv în Polonia, a dus la diversitate biologică am văzut exemple foarte bune de gestionare durabilă a pădurilor, de funcții durabile ale pădurilor pentru a produce cherestea, această industrie, această resursă, prim, resursă importantă care e cheresteaua. Toate acestea sunt lucruri bune. Deci de aici nu vorbim de o pădure seculară. Apoi, mai există și un peisaj natural, dacă e să-i spunem așa, pădurile naturale, unde există procese naturale de regenerare. Da, există această autoreglare naturală care are loc pentru pădurile care acoperă milioane de hectare. Dacă ne uităm la puietul care apare, putem spune că e un proces natural la aceste păduri, însă în pădurea din Polonia la care vă refereați, acesta e un exemplu de fragmentare. Singura cale prin care putem să menținem această pădure care, pe care unii consideră că e o pădure foarte veche, naturală, ei bine, putem să menținem pădurea acolo doar prin activități forestiere de gestionare acolo. Pădurile statale din Polonia și din sectorul unde e această pădure bielovesca, noi nu tăiem acolo pădurea, ci întreprindem activități de gestionare a pădurii astfel încât să protejăm lucruri care se regăsesc sub Natura 2000. Tot ce s-a tăiat acolo a fost din cauza acelui gândac invaziv. În loc să avem acest peisaj natural, am avut un dezastru acolo din cauza acestui gândac, evenimente pe care le-am uh, reîntâlnit acum câteva luni și într-o altă zonă din Polonia, în prejurul Varșoviei, unde foarte, foarte mulți copaci au căzut tot ca urmare a unei specii invazive. Așa că am făcut un fel de inventar al resurselor din pădurea Bielovesca și veți vedea aceste rezultate publicate nu foarte târziu, după ce Curtea Europeană de Justiție va avea dovezile de care are nevoie. În pofida celor spuse, noi respectăm biodiversitatea și habitatul de acolo. Încercăm să facem ceva astfel încât să oprim dezastrul de acolo care se înrăutățește. Am avut milioane de probleme acolo, copaci afectați, însă biodiversitatea nu are de suferit. Reușim să menținem habitatul pentru plante și animale și nu distrugem acea pădure, ci facem ceea ce vedem că e nevoie în termen de gestionare a pădurilor și totul se aliniază și cu acordul de la Paris, cu LULUCF. Noi arătăm că această gestionare a pădurilor este cea care ne ajută la obținerea obiectivelor sub acord, de sub acordul de la Paris. Și ne va ajuta, de asemenea, să scădem concentrarea de dioxid de carbon din atmosferă. Doamna președinte, um, vom putea continua altcândva. Acum îi dau prezidiul colegului meu. Mulțumesc. Trecem direct la ultimul grup de discuții Um, unde am dorit să ne concentrăm pe rolul de mediu um, al pădurilor și a serviciilor uh, ecosistemelor. Avem și aici două, invit- doi invitați, mai întâi Hana Ahu de la rețeaua resurselor din Uniunea Europeană și păduri, uh, și îl avem de asemenea, avem de asemenea alături pe noi, de noi pe președinta grupului de experți uh, al Consiliului uh, Oamenilor de Știință în domeniul științei pădurilor. Hanna Ahore, cuvântul. Vă mulțumesc uh, pentru invitație. Am venit aici pentru a vorbi despre climă și păduri. Ce poate fi mai, mult, mai important decât asta astăzi? Ex- mesajul meu pozitiv este că pădurile au potențialul să ne ajute să rămânem uh, la o creștere a temperaturilor de mai puțin de 2 grade. Pădurile fac multe pentru a proteja clima, dar trebuie să recunoaștem și faptul că pădurile pot fi și cauza încălzirii globale și știm deja că schimbarea utilizării terenurilor uh, Um, a reprezentat motivul a 40% din încălzirea globală din 1750 încoace la nivel global. Când analizăm pădurile europene, gestionarea pădurilor a contribuit și ea la încălzirea climei din 1750 încoace, în ciuda faptului că zonele împădurite au crescut. Motivul pentru care gestionarea pădurilor a cauzat încălzirea globală este faptul că s-a schimbat, s-a schimbat compoziția speciilor. Pădurile au devenit păduri de conifere, practic. Și trebuie să învățăm din această experiență pentru viitor. Întrebarea este, veți se va folosi cel mai bine potențialul de luptă împotriva schimbărilor climatice al pădurilor. Ceea ce știm despre păduri și impactul lor asupra climei este următorul lucru. Uh, pădurile diverse din punct de vedere biologic sunt cele mai bune pentru climă, pentru că pot să stocheze cantități mari de um, carbon și pot să continue să acumuleze carbonul timp de sute de ani. De multe ori nu se înțelege acest lucru. Și, grație bogăției lor în diverse specii, și grație diversității genetice a acestor păduri naturale sau care seamănă cu pădurile naturale, acestea sunt mai adaptabile la schimbările mediului. Și acest lucru este o veste bună când vine vorba de schimbările climatice. Vestea proastă este că biodiversitatea și pădurile biodiverse nu um, sunt într-o situație foarte bună. Avem doar 2-3% păduri uh, unde, care nu au fost atinse de om în Uniunea Europeană și uh, tăierea uh, lemnului uh, nu respectă legile diversității. Am pierdut deja peste 500 de specii din păduri și acest lucru trebuie să ne alarmeze pe toți. Observăm în acest în această imagine un sit Natura 2000 vedeți că a fost, uh, pădurea a fost complet tăiată de acolo. Iată cum protejăm pădurile. Și ce facem cu impactul pădurilor asupra climei? Vestea proastă este că capacitatea de stocare a pădurilor europene începe să scadă. Între 2009 și 2015 a scăzut cu aproximativ 10%. Se estimează că în viitor, până în 2030, nivelul de tăiere va crește și astfel va scădea și mai mult uh, capacitatea de stocare de uh, carbonului. În 2050, tendința va, până în 2050 tendința va continua și chiar dacă se va tăia mai puține păduri și se va reîmpăduri mai mult în pădurile existente, capacitatea de stocare va scădea pe baza politicilor statelor membre din viitor. Uh, practic, uh, dacă se taie mai mult lemn, acest lucru înseamnă mai multe emisii. Veți vedea ce se întâmplă cu lemnul după ce a fost tăiat. Deci, după tăiere se pierde mai mult de jumătate din carbon din întreaga pădure și dureze peste 150 de ani pentru a re, uh, Uh, stoca acest, carton, uh, acest carbon și, uh, practic, e foarte mult de așteptat până când va reveni această capacitate de stocare. Rămâne de văzut cum se folosește acest lemn. Prea puțin îl folosim pentru produse durabile. Doar o cincime din lemn este folosit pentru bunuri durabile. În rest, folosim uh, pentru a fi ars sau pentru producția de hârtie. Ar trebui să fie simplu, dar uh, subliniez arderea copacilor nu este neutră din punct de vedere al carbonului. Este un lucru foarte rău să arzi copaci întregi. Acești copaci ar, avea, ar fi mult mai bine folosiți în alte scopuri, pentru a stoca carbon în păduri sau pentru produse durabile. Aici avem imagini din Finlanda, Franța și Slovenia care arată clar că sunt arși uh, copaci întregi pentru producția de energie și foamea de energie a Uniunii crește. Și în 2020 se prevede ca întreaga recoltă din 2030 va fi folosită pentru producția de energie și, bineînțeles, cu emisii în atmosferă. Iată un studiu din Finlanda. Ce înseamnă acest lucru pentru obiectivele noastre legate de schimbările climatice? Avem o nouă strategie care se bazează pe lemn pentru producția de energie. Va crește și capacitatea de stocare a pădurilor cu mai mult de jumătate. Tristul adevăr este că practic se transferă emisiile doar dintr-un sector în altul, pentru că chiar dacă se reduc emisiile în sistemul ETS, regulament, în această scădere în uh, capacitatea de stocare LULUCEF înseamnă că, practic, emisiile nete nu vor scădea până în 2030. Deci, finlandezii nu vor putea să lupte eficient împotriva schimbărilor climatice până atunci și acest mesaj este unul foarte trist. Dar arată de asemenea că politicile proaste pot să fie piedici în calea economiilor reale de emisii politicile europene nu ne conduc spre obiectivele de la Paris, pentru că pentru a respecta obiectivele trebuie să ne reducem rapid emisiile, dar și emisiile, avem nevoie și de emisii negative, avem nevoie de pădări, păduri. Și dumneavoastră, deputații, puteți să vă asigurați că regulamentul LULUCEF înseamnă emisii și dacă scade capacitatea de stocaj, trebuie să se acționeze și stimulentele economice sunt cruciale pentru a se atinge acest obiectiv. Trebuie să existe un obiectiv uh, pentru stocarea de carbon și în cadrul politicilor de energiilor regenerabile nu trebuie uh, să se subvenționeze arderea copacilor întregi. Trebuie, că obiectivul trebuie să fie protecția și restaurarea pădurilor, respectând legile naturii. Dar doresc să spun un lucru pozitiv la sfârșit, pentru că avem instrumente eficiente pentru um, a interveni aici la nivel european și putem să sprijinim capacitatea de stocare a pădurilor. Putem să păstrăm, de exemplu, pădurile um, bătrâne, naturale, putem să punem capăt despădurilor care încă au loc în Uniunea Europeană. Putem să avem, aplicăm metode naturale de uh, conservare care au fost deja testate putem lăsa pădurile să uh, se maturizeze și putem sprijini biodiversitatea. Poate să scadă uh, nivelul de piere de cherestea, putem să reciclăm uh, materialele din lemn, astfel putem avea o strategie durabilă pentru păduri. Și iată, ultimul meu slide, uh, nu mai avem timp, trebuie să acționăm acum. At- în atmosferă contează doar emisiile nete. Uh, Rumegușul nu contează și trebuie să avem mai multă grijă de păduri. Mulțumesc și mult succes! Vă mulțumesc și următorul și ultimul, următoarea și ultima vorbitoare este Iana Beck. Thank you very much. Can you hear me? Mulțumesc foarte mult. Mă auziți? Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați acordat-o și aș dori să vă prezint un raport uh, care este disponibil uh, pe EASAC, Uh, și e disponibil și la intrarea în sală. Uh, ce este EASA? Că este uh, grupul de experți de consiliere. Avem 90 de experți din mai multe țări europene. Deci a fost un fel de uh, Uh, exercițiu științific de a uh, aborda această uh, chestiune legată de multifuncționalitatea pădurilor din Europa. Vorbitorii dinainte s-au referit la acest aspect multi funcțional al pădurilor. Aș dori să vă prezint acum câteva mesaje cheie, după care în următoarele diapozitive o să mă refer pe, mm, la chestiunile mai detaliate. În primul rând, statele membre nu pot să facă față provocărilor globale, precum uh, schimbările climatice sau declinul biodiversității. Și deci, uh, e nevoie de un uh, nivel european, e nevoie de politici europene și de stimulente europene pentru a ajuta statele membre și politicile naționale. De asemenea, subliniem și că regulamentul UCF ar trebui să fie transparent și nu ar trebui să permită transferul de emisii, emisii uh, de la alte sectoare în, la silvicultură fără o uh, scădere reală a emisiilor uh, de dioxid de carbon. Și un alt mesaj cheie din punctul meu de vedere este că modul cel mai eficient pentru a evita riscurile precum uh, exemplul care s-a pomenit înainte din Polonia, și pentru a promova reziliența pădurilor uh, uh, și pentru a atinge obiectivele de la Paris, e să creștem puțurile de carbon și să promovăm pădurile cu specii mixte. Deci există probleme foarte clare, dar avem și instrumentele pentru a le contracara în raportul nostru am dat, uh, am uh, citat câteva date uh, legate de păduri. Recunoaștem, de exemplu, că pădurile sunt foarte diverse în Europa. Există factori de mediu, de proprietate, de exemplu. Apoi, creșterea pădurilor a crescut în ultimii zeci de ani. Au fost plantate mai multe păduri decât au fost tăiate. Uh, dar uh, biodiversitatea uh, silvicolă este sub presiune în multe țări. Spunem apoi uh, că silvicultura este foarte importantă, o ramură industrială foarte importantă, așa cum s-a spus și în alte discursuri, dar datorită principiului de subsidiaritate, statele membre și-au configurat uh, politicile forestiere în funcție de uh, tradițiile naționale, fără a ține cont de aceste provocări globale care ar trebui să fie rezolvate și prin intermediul pădurilor. Și noi spunem că Uniunea Europeană ar trebui să Uh, țină cont de specificitățile naționale, dar și să uh, vină cu stimulente pentru ca uh, statele membre să își îmbunătățească gestiunea pădurilor și să facă față, să respecte obligațiile internaționale. Cum spunea Hana, pădurile sunt puțuri de cărbune, deci participă la atenuarea schimbărilor climatice. Ele sunt foarte dinamice, dar totul depinde de felul în care sunt gestionate majoritatea carbonului care este uh, uh, captat de pădure ajunge în atmosferă în mai puțin de 10 ani. Deci dacă vrem să îmbunătățim impactul climatic al uh, pădurilor noastre, ar trebui să avem uh, uh, o strategie pe termen lung pentru păduri și să nu le tăiem pentru foc, de exemplu, sau să nu le transformăm în celuloză și hârtie. E un proces care va figura în strategia pentru, bio, pentru bioeconomie la nivel european Uh, știți că mm, bioenergia are mm, un efect negativ asupra uh, schimbărilor climatice. Deci noi credem că uh, tăierile de păduri nu ar trebui să continue dacă vrem să ne atingem obiectivele de mediu. Biodiversitatea din păduri este în declin, însă ea este foarte importantă pentru a menține starea bună a pădurilor Cum uh, putem să ținem cont de rolul pădurilor în uh, politicile legate de schimbările climatice? Uh, se încurajează folosirea pădurilor în producția de bioenergie nu uh, se echilibrează absolut deloc, uh, uh, de exemplu, tăierea pădurilor cu pădurile capuți de, pentru carbon. Uh, dacă atitudinea noastră față de păduri uh, este prea, uh, este, nu este suficient de strictă, atunci țările vor face, statele membre vor opta pentru transferul de dioxid de carbon, de exemplu, emisiile în sectoare care nu fac parte din sistemul ETS fără uh, să asistăm la o scădere reală a emisiilor. Să vedem însă care ar fi echilibrul uh, social uh, și economic între folosirea mm, lemnului și uh, stocarea carbonului. Noi am făcut câteva studii și ne-am dat seama că dacă că, că, de exemplu, gestiunea pădurilor nu este niciodată neutră din punct de vedere al schimbărilor climatice. Însă există și o veste bună car, uh, stocarea uh, carbonului continuă să uh, crească, ceea ce duce și la o plus valoare pentru biodiversitate. Deci este beneficiu și pentru mediul înconjurător și pentru speciile din păduri. În țările nordice, de exemplu, avem câteva date la dispoziție și le putem și analiza și uh, studiile noastre arată că uh, puțul de carbon reprezintă una dintre metodele cele mai ieftine pentru a scădea emisiile poluante, uh, gazele cu efect de seră în aceste țări. Deci, uh, prețul uh, de carbon de 10 până la 50 de euro pe tonă ar fi mult mai abordabil decât prețul actual. Cum să creăm însă stimulente pentru ca țările și proprietarii de păduri să opteze pentru aceste măsuri? Uh, știți că ar trebui să uh, avem intervenții de piață, de exemplu. Deci, uh, subvenționarea stocării carbonului și fiscalizarea emisiilor de carbon ar fi o metodă corectă din punct de vedere economic. Știți că există principiul uh, uh, poluatorul plătește, care este foarte uh, la modă în uh, Noua Zeelandă și în Canada. Din păcate, însă, în Europeană nu există măsuri concrete în acest sens. Care ar fi o gestionare Um, corectă din punct de vedere economic a pădurilor și cum am putea să îmbunătățim multifuncționalitatea. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Nu ne bazăm pe, pe, pe uh, randamentul la hectar, ci uh, trebuie să ținem cont de riscurile pentru schimbările climatice și, de exemplu, uh, să ținem cont de multifuncționalitatea pădurilor. Deci noi suntem pentru păduri uh, cu foarte multe specii de pomi pentru a atenua riscurile pe viitor. Mulțumim foarte mult! Avem acum câteva minute pentru dezbatere, facem lista vorbitorilor, după care vom închide domnul Buda, domnul Egnu, doamna Kadenbach și domnul Iar. Încheiem lista. Primul pe listă este domnul Buda. Vă rog, aveți cuvântul. Un minut, nu mai mult, vă rog, pentru că ne presează timpul. Ședinte, foarte pe scurt, uh, apreciez prezentările făcute, sunt foarte importante, însă surprind un mare neajuns. Oameni buni, nu știu noastră unde trăiți sau dacă ați mers în, în mediile rurale. Oamenii la țară se încălzesc și nu numai cu lemnele de foc. Deci n-am văzut nicăieri prezentată o alternativă la ceea ce înseamnă această chestiune uh, vis-a-vis -vis de nevoile populației de a se încălzi oil, nu prea avem uh, petrol. Asta este problema până la urmă și de aceea cred că este foarte important din partea Comisiei să vină cu un răspuns la această problemă și aș pune foarte mare accent pe ceea ce înseamnă energia alternativă, energia solară și așa mai departe. Uh, pentru că altfel, uh, sigur, toată lumea apreciază și suntem conștienți cu toții de efectele benefice ale pădurilor și, mă rog, ne preocupă să se dăinuiască aceste păduri. Sigur, am văzut că în România se taie foarte mult aceste păduri și așa este. Din păcate, foarte multe firme străine vin și exploatează lemnul din, din România, dar trebuie să ne gândim ce facem cu această chestiune legată de uh, încălzirea, nevoia de a să încălzi populația uh, cu lemne de foc sau ce alternative le putem la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Domnul Egniu, vă rog. Am ascultat cu mare atenție prezentările și am impresia că dacă copacii sunt lăsați singuri, o să uh, capteze uh, carbonul uh, pentru totdeauna, dar bineînțeles că mm, și pădurile mor și uh, când un copac moare, atunci uh, carbonul e din nou eliberat în atmosferă. Uh, sau uh, atunci când uh, lemnul este folosit pentru celuloză și hârtie, până la urmă hârtia va fi arsă și dioxidul de carbon ajunge din nou în atmosferă, la fel și mobila. Mobila poate dura foarte mult, dar până la urmă ea este mâncată de carii, de exemplu, putrezește și uh, dioxidul de carbon ajunge din nou în atmosferă. Singurul mod prin care punem capăt acestui proces e să adaugi uh, conservanți în toate aceste produse. Nu vom putea pune capăt acestui ciclu și ne dăm seama că cu cât există mai mult dioxid de carbon în atmosferă, cu atât vor crește mai repede copacii. Mulțumesc. Doamna Kadenbach acum. Ah, liebe Kollege Agnew hat natürlich... Domnule Agnew, Bineînțeles, ați exclus posibilitatea ca să se transforme acest copac în diamante mai târziu. E un lucru pe care am putea să-l discutăm. Uh, nu, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru aceste prezentări pe care le-am văzut astăzi. Ne arată încă o dată faptul că trebuie să fim dispuși să discutăm din perspective foarte diferite subiectul, pentru că nu vorbim de ce fel de pădure e nevoie, câțiva copaci nu înseamnă o pădure până la urmă și câțiva copaci care reprezintă o pădure nu înseamnă neapărat că acea pădure e una bună și gestionată așa cum trebuie, durabil și că nu sunt uh, destul destule condițiile astfel încât pădurea să-și aducă aportul la protejarea climei și de aceea trebuie să știm exact cum trebuie să arate această gestiune. Și apoi discuția ce se întâmplă cu produsele. Da, ne vorbeați despre lemnele de foc și folosirea lemnului așa și doamna ne spunea că e important să nu fie ars întregul copac. Există o întreagă discuție și legată de biomasă, ce fel de părți, ce fel de generații să fie folosite pentru biomasă, frumoasă. În a treia prezentare am văzut ce apăreau și în prima, când nu am mai putut să iau cuvântul, însă se discuta despre schimbările climatice, pericolele pentru păduri, ce s-a întâmplat cu incendiile, furtunile din ultima vreme și alte aspecte legate de faptul că dacă o pădure bine gestionată ardă exact la fel de repede ca o pădure care uh, era o pădure de monocultură și nu una diversificată. Și poate și aceste aspecte sunt importante și ar trebui să le discutăm. Și încă o întrebare suplimentară. În anumite părți din Europa, avem următoarea problemă. Prin tăier, prin împădurire se pierde teren agricol. Apare undeva și acel fapt nu doar în ceea ce privește energia, ci faptul că există această, această competiție teren agricol, teren împădurit. Ah, Mulțumesc. Care cuvântul domnul Iar? Vă mulțumim. Doar o pădure în creștere captează dioxidul de carbon în primul rând, apoi uh, tăierea copacilor face loc noilor generații de copaci și apoi uh, arderea lemnelor de foc. Eu cred că aici trebuie să avem răspunsuri foarte clare. Fiecare proprietar de pădure trebuie să își gestioneze cât mai bine lemnul, să vadă ce fel de de obiective, ce fel de oportunități există și unde e profitul cel mai mare. Și apoi, când există probleme și există aceste costuri crescute și există, atunci trebuie să se găsească alternativă, de exemplu ce se poate folosi mai bine pentru foc decât, pentru încălzire decât lemnul de foc. Și antevorbitorii mei spuneau că de, lemnul oricum va elibera dioxidul de carbon și mai bine să fie ars, pentru că și dacă e lăsat să putrezească, tot mai există emisii și așa mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum vorbitorii noștri ne vor răspunde. Trei minute fiecare. Vă mulțumesc. Ok, thank you. Mulțumesc. Poate aș putea să subliniez ca reacție că atunci când vine vorba de uh, sprijinul pădurilor pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, biodiversitatea contribuie la asta. Cu cât mai multă biodiversitate există, cu atât mai rezistent este ecosistemul. Deci aceste lucruri sunt legate. Putem avea situații win-win, deci, și cred că asta e o veste bună. Întrebarea care ar fi alternativele la țară pentru a se încălzi, Lucrul pozitiv este că există, aceste alternative există poate este greu uh, să se, um, să, să se difuzeze aceste surse în teritoriu, dar există geotermia, există pompele de căldură, există panourile serale, deci există sisteme care permit să nu se emită mai mult dioxid de carbon în atmosferă și să, să, să ne asigure că putem stoca uh, carbonul în păduri. Um, în legătură cu faptul că copacii atunci când mor emit carbon. Trebuie să nu uităm calendarul, cât durează. În ultimul slide am spus că avem doar 10 sau 20 de ani maxim pentru a face ceva concret pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Și la nivel de politici suntem în urmă. Și dacă ne gândim la acești 10 sau 20 de ani, trebuie să ne asigurăm că vom putea folosi lemnul astfel încât în această perioadă să nu creăm o catastrofă care ne va face să depășim acest, um, acest punct fără întoarcere din domeniul um, luptei împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc! Iana, um, în legătură cu ceea ce a spus și Hana, și eu cred că există opțiuni pentru uh, Uh, sau alternative la încălzirea pe bază de lemn. Avem energie eoliană, solară și dacă comparăm mixul energetic acestor alternative, putem să ne gândim uh, cu 10-20 de ani înainte. Aceste tipuri de energie devin din ce în ce mai ieftine. Deci sunt opțiuni alternative uh, Uh, care devin și din punct de vedere economic mai interesante. Deci trebuie să, pre, să căutăm alternative pentru viitor, să nu ne gândim doar la petrol și la cărbune ca alternativă pentru lemn. Copacii mor și eliberează carbon, asta e sigur. Și absorb dioxid de carbon când e mai mult dioxid de carbon în aer. Dar să nu uităm limitele acordului la Paris și faptul că nu avem doar 10 până la 20 de ani uh, la dispoziție. Toate moleculele de carbon din aer încălzesc aerul instantaneu. Acesta este impactul acestor emisii. Dacă sunt uh, magazin, este magazinat acest carbon în, uh, în copaci, Ehm, practic va dura foarte mult până când se va magazina atât de mult uh, carbon ca atunci când a fost uh, tăiat și ars un copac. Există opțiuni în unele locuri. De exemplu, ehm, pădurile cu rotație rapidă. A fost o soluție testată în anumite locuri. aceste firme biologice care produc uh, lemn uh, rapid cu rotație uh, pe perioadă scurtă folosesc multă apă și au un impact mare asupra mediului. Nevoie de multă apă, multe îngrăjăminte și impactul asupra mediului e mare. Deci trebuie să analizăm cu atenție aceste opțiuni și să analizăm cu atenție avantajele reale asupra uh, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Mă voi, încheia, mă voi opri aici și voi spune că trebuie să fim ambițioși la nivel național. Contribuțiile statelor membre pentru atingerea obiectivelor de la Paris trebuie să fie ambițioase pentru a le atinge la timp. Acesta este mesajul raportului nostru și încurajez pe toată lumea să citească cu atenție acest raport. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai avem timp. Nu pot decât să mulțumesc experților și reprezentanților Comisiei pentru că au venit astăzi să discutăm aceste chestiuni complexe um, legate de domeniul forestier. Mm, este important să se găsească echilibrul între serviciile ecosistemelor și folosirea pădurilor. Nu va fi deloc ușor și vă promit că Parlamentul va face toate eforturile pentru a atinge acest echilibru. O seară plăcută și mulțumesc pentru prezență! Doresc doar să vă amintesc că reuniunea intergrupului privind pădurile va avea loc în 5G1 și vom discuta politicile forestiere și chestiuni legate de păduri. Și vom uh, avea apoi cocktailul de Crăciun în sala prevăzută pentru acesta. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la